Colegii, vi, vi prego di... Dragi colegi, vă rog să faceți liniște. Suntem atât de mulți în sală că nu ne auzim, nu ne putem înțelege de atâta zgomot. Glumesc, evident. Haideți să începem ședința. Mai întâi, uh, haideți să adoptăm ordinea de zi. Uh, ieri s-a făcut o nouă versiune, s-au făcut niște schimbări la proiectul de uh, agenda inițial Așadar, mai întâi avem raportul privind Consiliul de Afaceri Externe. Asta va fi amânat pentru săptămâna viitoare luni la ora 6 după amiaza. A doua schimbare este că după o decizie care s-a luat pe 15 iunie, la ședința din 15 iunie, trebuie să existe un proiect de rezoluție privind uh, uh evaluarea parlamentară a politicii comune de securitate și apărare și după aceea avem un, un raport al domnului Volski privind uh, relațiile uh, cu adunarea parlamentară NATO și un schimb de opinii cu liderii politici din Maroc asupra propunerii de reformă instituțională făcută de regele Marocului și, în fine, un schimb de opinii cu ministrul egiptean al afacerilor externe, Nabil Al-Arabi. Uh, știți probabil că a fost recent o uh, schimbare în guvernul egiptean. Sunt uh, obiecții la această ordine de zi? Nu? Atunci putem considera că ea este aprobată. Comunicările președintelui. Conform mandatului dat de biroul lărgit, Raportorii pentru Serviciul de Acțiune Externă, Brock, Gualtieri și Verhofstadt, examinează o declarație făcută de un alt reprezentant privind responsabilitatea politică și uh, serviciul de acțiune externă și toate aranjamentele practice, măsurile practice care trebuie luate în faza inițială a funcționării acestui serviciu. Ideea este să se facă un raport pentru uh, AFET până în toamnă și după aceea noastră să puteți face recomandări uh, specifice. Acum trecem la regulile financiare aplicabile la bugetul anual al Uniunii și avem uh, pe doamna Francisca Catarina Brandner, care este raportor, și vom avea un schimb de opinii privind proiectul de raport. Termenul pentru amendamente este 17 iunie la ora 12. Este un al doilea schimb de opinii pe această problemă fundamentală, așadar vom fi extrem de interesați să aflăm ce are să ne spună doamna Bratner. Aveți cuvântul. Good morning, everybody. Um... Bună dimineața tuturor. Mulțumesc că ați venit uh, la ședință încă de la ora 9 pentru a discuta reglementările financiare. Uh, aș vrea să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea pe care mi-a oferit-o la acest aviz. Cred că au îmbunătățit textul și aș vrea să subliniez câteva lucruri, nu cele pe care suntem de acord, că sunt multe amendamente care nu pun probleme, dar sunt totuși trei amendamentele 12, 3, 4 și 11. Încep cu amendamentul 4, este cel pe care l-am prezentat și data trecută, în sensul că în unele regiuni ale acestei luni, lumi care nu sunt poate pe prima pagina ziarelor în fiecare zi, uh, știu eu, țări în curs de dezvoltare, cum ar fi Tuvalu sau altele, unde Uniunea Europeană are o misiune, dar nu are suficienți oameni uh, din Serviciul de Acțiune Externă și atunci ar putea să-și delege Comisiei o parte din buget și din aceste activități. Verificăm această chestiune și vrem să vedem până după amiază dacă se poate cere un alt șef de delegație dintr-o altă țară apropiată să facă același lucru, să facă autorizarea pentru că dacă asta ar fi posibil, atunci n-ar trebui neapărat să trimitem o delegație uh, pe susținerea comisiei. Uh, așteptăm însă, cum spuneam, un răspuns. Asta spunea doamna Gressler că uh, dacă ar fi posibil să facă acest lucru, ar fi bine. Doamna Gressler se, e îngrijorată că al n-am reușit să urmărim uh, traseul banilor nu știu, sper să avem un răspuns până la sfârșitul zilei. După aceea e problema uh, fondurilor fiduciare, amendamentul 11. Ar fi util ca aceste fonduri fiduciare ale Uniunii Europene să poată fi de Banca Europeană de Investiții și de șefii misiunilor uh, CSDP, există politica de apărare și securitate comună și uh, aici trebuie să ajungem la un compromis, rămâne de văzut. Dar e o problemă delicată bugetară. Întregul articol 55 de fapt pune probleme bugetare, deci nu mă surprinde că deocamdată n-am reușit să găsim toate soluțiile. Apoi aș vrea să mă duc la amendamentul 12 care se referă la susținerea bugetară directă și aici am avut o discuție foarte utilă reprezentanții PPE ieri uh, privind preocupările lor asupra paragrafului 3 care se referă la monitorizare și aș fi foarte dispusă să-l schimb cu un amendament oral prin care să elimin cuvântul uh, monitorizare. Asta înseamnă că nu dăm uh, impresia că instituționalizăm nimic. Deci, pur și simplu, un amendament oral care să elimine cuvântul monitorizare din text. Și sper că asta va rezolva problema cu acest amendament. Altminte, toate celelalte amendamente le voi prelua. Mai am o propunere de la Alde Parcă. privind transparența nu doar pentru cei care primesc fondurile, cine primește fondurile cu alte cuvinte, ci și ce se face cu aceste fonduri și e un amendament care spune că acest lucru ar trebui să se aplice numai, bugetul, numai bugetul afacerilor externe conform uh, capitolului 4. Dar mi se pare ciudat să fim atât de specifici. Deci n-aș mai menționa că e vorba de capitolul 4 și aș lăsa doar o afirmație generală. Deci întreb încă o dată dacă ar fi acceptabil să eliminăm referirea la capitolul bugetar 4 și să o adoptăm numai cu restul uh, formulării. Așadar, dacă îmi spuneți că este în regulă, atunci pot accepta și acest amendament. Altminteri, accept toate celelalte amendamente care s-au făcut. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Președintele, mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Neinschi, doamna Neinschi, îmi cer scuze pentru pronunțarea, pentru pronunția mea. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie mai întâi să-mi exprim satisfacția că în ultimele câteva zile Comisia a reușit să pregătească un proiect de aviz pe un raport atât de important care cred că aduce transparență și flexibilitate în managementul bugetului Uniunii Europene, precum și o mai bună guvernanță a fondurilor europene. Totuși rămân două linii uh, care separă partidele politice. Mai întâi stabilirea și administrarea noilor fonduri fiduciare și în al doilea rând uh, delegarea bugetului administrativ al uh, Serviciului de Acțiune Externă către Comisie. După cum am menționat la discuția noastră de săptămâna trecută, cred cu tărie că fondurile fiduciare trebuie să fie administrate numai de către Comisie. Sunt un nou mecanism și trebuie să fie uh, examinate cu atenție de către Parlament și putem face acest lucru în timpul procedurii de descărcare bugetară a Comisiei. Noi, Parlamentul, pur și simplu nu avem același tip de control asupra uh, băncii europene de investiții. Deci, mai mult, cred că este inacceptabil ca bugetul administrativ al delegațiilor Uniunii Europene să fie uh, transferat, redelegat Comisiei Europene. În acest fel am pierde controlul unei bune administrări asupra bugetelor delegațiilor și am creat mai mult haos decât am încercat să eliminăm. De asemenea, nu am avea noi, Uniunea Europeană, un serviciu de acțiune externă puternic dacă i-am permite să-și transfere o parte din responsabilități altor instituții. Asta este mm, mai mult sau mai puțin uh, poziția noastră și lucru pe care aș vrea să-l subliniem în numele uh, PPE. Vă mulțumesc pentru atenție. În regulă, mai sunt uh, alte cereri de intervenție? Nu? Înseamnă că pot să-i mulțumesc uh, doamnei Braner și doamnei Neischi și încheie, încheiem acest uh, punct de discuție. Urmează raportul colegului Zarius Volski, șeful delegației pentru relațiile cu adunarea parlamentară NATO însă domnia sa văd că nu este prezent în sală, deci trebuie să suspendăm, suspendăm ședința. Vă mulțumesc pentru înțelegere, suspendăm 10 minute. Ten minutes. <laughs> We have no other chance anyway. Bine, il relatore è arrivato. A sosit raportorul, domnul Vorski. Ca în fiecare an, de pe 27 pe 30, la Varna a avut loc sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO. Au participat 250 de parlamentari delegați din uh, parlamentele țărilor aliate. Parlamentul European a fost reprezentat de o delegație separată iar delegația noastră la Varna a, a constat din cinci membri, colegii Sarius Volski, Pașpur, Riera Mandurel, Tanok și Atenmaki. Sesiunea s-a bucurat, între altele, de prezența secretarului general NATO și a miniștrilor de externe și apărare din Bulgaria și au existat cinci subiecte de discuții, primăvara arabă, uh, scutul antirachetă, Afganistanul, noul concept strategic al NATO și apărarea în domeniul cibernetic. Raportorul nostru, colegul uh, Zarius Volski, are cuvântul pentru a ne spune mai multe. Mulțumesc, domnule președinte. Ați, eh, ne-ați dat toate faptele, ne-ați spus foarte clar tot ce s-a întâmplat acolo. O să fac doar o evaluare. Ne-am împărțit pe comitete uh, politic de economie și securitate, apărare și securitate, știință și tehnologie. În comitetul politic s-au discutat rapoarte și s-au făcut prezentări privind noul concept strategic NATO pentru a crea Uh, o perspectivă asupra uh, evoluției uh, Chinei, evoluțiilor din țările arabe, situația din Belarus, evoluțiile din Pakistan și impactul lor asupra situației din Afganistan. În Comisia de Apărare și Securitate, principala linie directoare a dezbaterilor s-a referit la uh, împărtășirea resurselor în condiții de constrângeri bugetare pentru statele membre a existat un raport special privind NATO și UE făcut de doamna Amelin privind operațiunile NATO și noul uh, concept strategic și UE ca nou partener operațional. Autorul a cerut uh, depășirea blocajelor în cooperarea NATO-UE pentru a ne asigura că ambele organizații uh, lucrează în beneficiul uh, țărilor lor, care sunt în mare parte aceleași. De asemenea, am discutat despre noul tratat de la Lisabona și de dificultățile în a transpune această viziune în practică. Raportorul a menționat uh, existența unor uh, probleme în ce privește pregătirea militară la nivel european. În fine, s-a discutat și despre criza financiară și impactul ei asupra problemelor de apărare și lipsa de susținere a publicului față de aceste eforturi. Și raportorul de asemenea ne-a făcut uh, o informare în legătură cu acordul franco-britanic din noiembrie. În general, uh, evaluarea relațiilor dintre NATO și Uniunea Europeană a fost una mai degrabă critică față de Uniunea Europeană. Uh, ședința plenară a fost prezidată de secretarul general NATO Rasmussen, de Uh, ministrul de externe și apărare din Bulgaria și comandantul uh, suprem al operațiunii NATO în Libia. Din perspectiva precedentelor adunări parlamentare de la Edinburgh, Riga și Varna, am mai degrabă niște concluzii pesimiste. La început a existat un, o lipsă de interes, apoi interesul acesta a crescut, după aceea uh, mai ales atunci când a apărut uh, la discuții doamna Madeleine Albright și grupul său și abordarea relațiilor NATO la ultima plenară eu aș caracteriza-o drept lipsă de respect și lipsă de atenție. Următoarele subiecte au fost discutate în toate comitetele primăvara arabă, dând o mare specială atenție nevoii de a proteja civilii în Libia. Delegații au susținut în mare majoritate operațiunile NATO în Libia, deși s-au pus unele semne de întrebare privind modul în care este uh, dusă această operațiune. Asta înseamnă protecția civililor și limitele schimbării de regim și limitele de timp în ce privește politica de apărare uh, antirachetă, a fost o dezbatere foarte puternică pe acest subiect și pe cooperarea cu Rusia. În cazul în care Turcia nu ar fi interesată să facă parte din această structură, Bulgaria ar fi disponibilă pentru a găzdui un al doilea radar. În ce privește relația NATO-Rusia și evaluarea de uh, evaluarea amenințărilor, s-a spus că s-ar putea dezvolta în paralel un singur sistem de evaluare a amenințărilor cu Rusia în loc de două, și noi contacte și discuții cu Rusia vor continua în următoarele luni și ani. Asta au fost concluziile în ce privește uh, apărarea antirachetă. În ce privește Afganistanul, ISAF, uh, forța NATO, are 132.000 de soldați pe teren și, din păcate, 2500 de pierderi. După moartea lui Bin Laden, unii au spus ca trupele combatante ISAF să fie retrase și s-au făcut și unele critici Uh, în legătură cu uciderea unor civili în uh, lovituri aeriene, în urma unor lovituri aeriene, aeriene americane. Au fost voci care au spus că toate trupele combatante trebuie retrase din Afganistan cel târziu până în 2014. În ce privește conceptul strategic, s-a pus uh, o însemnătate asupra ideii de apărare colectivă, mutuală și noua provocare de a lupta împotriva terorismului și ciberterorismului. Bulgaria a subliniat că validitatea articolului 5 de apărare mutuală ar trebui să fie întărită și în contextul Europei de Sud-Est, nu numai pentru țările baltice. În ce privește apărarea uh, cibernetică, este un subiect important încă din 2007 pe agenda NATO. Știți că în 2007 a fost atacul cibernetic asupra Estoniei. NATO a salutat inițiativa de a crea Centrul de Cercetare și Schimb de Informații de la Tallinn, al NATO, dar s-a spus că mai trebuie încă făcute multe lucruri și trebuie uh, munca să intre în detalii uh, mai bine. Uh, așadar, în concluzie, relațiile UE-NATO n-au fost un subiect chiar foarte uh, fierbinte pe agenda și sentimentul a fost că impotența Uniunii Europene începește contribuția ei la operațiunea din Libia, au aruncat o umbră asupra uh, relației și asupra respectului NATO Uh, către Uniunea Europeană. Totuși, delegația noastră, membrii Parlamentului, am uh, fost activi, am luat parte la dezbateri în toate comisiile, în toate comitetele. M-am întâlnit cu președintele adunării parlamentare NATO, dr. Carl Lammers. I-am uh, explicat nevoia de a îmbunătăți relația dintre adunarea parlamentară NATO și Parlamentul nostru. L-am invitat să ne întâlnim la Bruxelles după vacanța de vară. Invitația a fost acceptată. Eh, rămâne să vedem cum se va concretiza ea. Rămâne nevoia de a întări contextul eh, și relația dintre adunările parlamentare UE-NATO și relațiile la toate nivelurile și pentru a face mai vizibil această relație În octombrie, la 57-a sesiune NATO, uh, poate vor fi noi propuneri. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc colegului Sarius Volski. Dacă sunt uh, cereri de intervenție, de la ora cuvântului, domnul Brock, vă rog. Domnule președinte, am câteva întrebări. Raportarea domnului Saruzvoschi a fost foarte interesantă. La adunarea NATO s-a discutat cumva despre Berlin Plus. Este vorba despre chestiunea cooperării Uniunii Europene uh, și a NATO uh, în ceea ce privește situația Turciei. Vedem uh, foarte clar că în cazul gestiunilor crizei, uh, gestiunilor de criză, uh, Sistemul nostru nu funcționează pe deplin, deoarece până acum, din cauza uh, veto-ului venit din partea Turciei, NATO este blocat. Și m-ar interesa dacă, să știu dacă au existat discuții pe marginea acestui subiect, fiindcă, iată, soldații noștri se confruntă cu o situație neplăcută din cauza acestui veto. De asemenea, vreau să știu dacă s-a discutat cu americanii despre sistemul de apărare prin scuturi antirachetă, fiindcă Cehia s-a retras din acest proiect. Domnul ministru Vondra de apărare s-a retras din acest proiect, fiindcă uh, angajamentul americanilor nu a fost suficient în ceea ce privește crearea și implementarea acestui sistem în Cehia. Și vreau să știu dacă s-a discutat și despre acest subiect și în ce manieră. Vreau să știu dacă s-a discutat despre o potențială participare a rușilor la proiect și care au fost efectele acestei discuții, fiindcă este interesant de văzut cum evoluează situația la NATO pentru a avea o imagine de ansamblu, dat fiind că la această adunare se află la masa negocierilor toți actorii vizați. Mulțumesc pentru atenție. Broc, alte intervenții? Mulțumesc, domnule Broc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Tanac, poate? Nisun alt intervento? Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? în legătură cu adunarea parlamentară a NATO. Atunci voi spune câteva cuvinte, cuvinte spune domnul Teanac. Îmi pare rău, abia am sosit. Eu am fost uh, vicepreședinte al uh, delegației la Varna. Au fost câteva zile foarte interesante. Din păcate nu am fost uh, foarte mulțumit de uh, abordarea destul de uh, rece a colegilor noștri de la Parlamentele Naționale. Noi participăm la dezbateri mult mai mult decât se implică colegii noștri din Parlamentele Naționale. Și ei nu cred că se implică în toate aspectele dezbaterilor. Dar oricum cred că nu se bucură deloc uh, că noi suntem uh, de față, dar în fine, asta e diviziunea culturală care e inevitabilă. Am discutat în, detalii, în detaliu uh, chestiunea legată de Afganistan, teatrul de operațiuni din Libia. Am discutat despre riscul uh, duplicării situației din uh, Cornul Africii în Somalia și în alte părți ale lumii. Am discutat despre toate aceste zone La un moment dat a avut loc o sesiune dedicată cooperării UE-NATO, însă Parlamentul European nici măcar nu a fost menționat, rolul său a fost uh, trecut cu vederea, lucru lamentabil, dar cred că trebuie să continuăm să participăm uh, și să ne uh, impresionăm colegii de la Parlamentele Naționale, să le transmitem mesajul că noi suntem serioși. Domnul Lansberghi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte am văzut, la Varna s-a pierdut din vedere punctul esențial. Dar poate că putem uh, să-l aducem în discuție acum, pentru că tot avem o dezbatere despre probleme legate de NATO. Problema principală este că uh, ne confruntăm cu tot mai multă neîncredere uh, între, care s-a instalat între uh, membrii europeni ai NATO sau unii dintre membrii ai NATO și Statele Unite. Au fost câteva observații făcute de domnul Gates în legătură cu faptul că fondurile pentru securitate sunt insuficiente și, uh, așa cum s-a spus aici, partenerii europeni au fost oarecum dezamăgiți uh, de uh, faptul că America și-a atenuat atitudinea față de Rusia în ceea ce privește um, scutul antirachetă. De ce să nu folosim această ocazie, când avem la dispoziție suficient de mult timp, pentru a vorbi puțin despre problema principală, despre problema esențială. Nu despre faptul că am uh, lucrat uh, foarte frumos și că totul a fost pe roze. Mulțumesc. Colega Lizek, prezo, prego. Uh, domnul Lize, care cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să-l întreb domnul Sarius Volski dacă pe durata adunării parlamentare de la Varna, a discutat uh, problema Georgiei. Din două puncte de vedere. În primul rând, din punctul de vedere al uh, ocupării a doua regiuni din Georgia de către armata rusă și, în al doilea rând, în contextul uh, dorinței Georgiei de a se alătura NATO. A doua întrebare a avut loc vreo discuție referitoare la militarizarea periculoasă a regiunii Nagorno-Karabakh și uh, a treia observație sau o solicitare mai degrabă dacă domnul Lamers a fost uh, la Parlament sau dacă ar fi fost aici domnul Lamers, poate că ar fi fost bine să legăm întâlnirea cu domnul Lamers cu uh, ședința noastră de comisie. Mulțumesc. Mai sunt alte înscrieri la cuvânt? Domnule Sariuș uh, Volski, doriți să adăugați ceva? Da, mulțumesc, domnule președinte. Îi voi răspunde domnului Brock, dar văd că este uh, puțin ocupat cu doamna Brandner. N-ai nevoie de răspunsurile mele, nu? În legătură cu Berlin uh, Plus nu s-a spus nimic nou. Cum să facem pe plac uh, Turciei, uh, abordând subiectul prin Agenția Europeană de Apărare, mm, tot ce s-a spus acolo nu era nou. Nimic nici s-a spus nu era nou. Deci cred că situația a ajuns la un oarecare impas. Aceeași observație pe care am făcut-o după prima adunare la care am participat, la Edinburgh, în urmă cu trei ani, o voi face și acum. Am uh, fost puși pe același nivel cu uh, delegația Parlamentului uh, iranian. Magit. Cam ăsta e tratamentul de care beneficiem noi acolo. Am încercat eu, Pașcu, domnul Tanak, am încercat să fim super activi ca să compensăm tratamentul care ni se aplica. Dar ni s-a refuzat dreptul de a lua cuvântul la dezbaterea cu Rasmussen, de exemplu, la uh, discuția cu comandantul NATO în Libia, pentru că există această ordine, această regulă, că mai întâi membrii au uh, cuvântul și apoi delegațiile asociate. Însă noi am fost uh, super activi, dat fiind numărul nostru redus la această adunare. Uh, Colegii noștri de la parlamentele naționale uh, trăiesc pur și simplu pe altă planetă, trăiesc într-o altă lume. Au uh, membrii care se ocupă de NATO, membrii care se ocupă de Uniunea Europeană și aceștia nu comunică deloc. De aceea ne bucurăm de atât de puțină înțelegere din partea colegilor de la parlamentele naționale. Cred că singurul răspuns și în acesta rezidă puterea Uniunii Europene și mă refer la rezoluția lui Brock și Gualtieri în legătură cu uh, Parlamentul Național, nu mi amintesc exact cum se numea rezoluția aceea, în legătură cu uh, uh, punerea în comună celor două nivele. Slăbiciunea adunării parlamentare a NATO este că e pur și simplu are un rol decorativ și că dezbatele care se poartă acolo este sunt foarte interesante pentru că se aduc experți specializați în apărare și securitate, dar în același timp discuțiile sunt dominate de punctul de vedere național. Nu există un fel de gândire la nivel NATO. Și noi tocmai asta încercăm să creăm în conformitate cu rezoluția domnului Brock și Gualtieri. Deci noi uh, avem uh, acest punct foarte, posibilitatea unei integrări verticale în domeniul politicii externe, uh, ceea ce lipsește adunării parlamentare. Partea care ne întristează este că adunarea NATO și membrii NATO, comandanții, personalul NATO, cu toții uh, subestimează rolul Uniunii Europene ca interlocutor și ca agent important care poate uh, acționa. Deci există o mare prăpastie între cele două organizații. În legătură cu ce a spus uh, domnul uh, Lamberskis, lumea s-a schimbat după discursul lui Gates. Cred că mulți ați fost uh, atenție la discursul său um, în care a pus sub semnul întrebării implicarea americană și a pus uh, sub semnul întrebării chiar și existența NATO, ceea ce arată încă o dată cât de important este să construim un pilon european, care este politica um, de securitate și apărare comună. Și arată totuși că suntem și uh, slabi, că nu reușim să facem uh, acest lucru cum, uh, ar cum ar trebui. În urmă cu 20 de ani, uh, cheltuielile, contribuția europeană la cheltuielile NATO era de 50%, acum este doar de 25%. Deci, uh, cred că, într-un fel, suntem uh, mici paraziți, încerc să spun acest lucru fără a jigni pe nimeni. Uh, nu avem uh, muniții, nu vrem să ne implicăm în acțiunile militare, ne rugăm mereu de americani să ne dea din muniția lor. Deci cred că aceasta este o problemă importantă, serioasă, gravă. În primul rând, problema este că există o propasie între cele două um, organizații. Nu comunicăm. Acest lucru s-a văzut și în operațiunea Libia. Um, faptul că noi neglijăm și mișorăm bugetul este în um, contra intereselor noastre, așa cum a precizat și Gates, ceea ce putem noi să facem în calitate de uh, Parlament European. Cred că putem să acționăm prin intermediul Parlamentelor Naționale pentru a face din această abordare o abordare uh, paneuropeană mai degrabă decât una uh, dominată de interesele naționale. Domnule Lisec, um, răspunsul meu vă va întrista. Georgia nu a fost menționată absolut deloc, nu a figurat pe ordinea de zi, în ciuda reacției inițiale a Consiliului uh, NATO din august, după invenzie, invazie, când uh, am um, convocat o reuniune extraordinară a AFET, în ciuda acelor reacții de atunci, se pare că acum toată lumea a acceptat situația, uh, și acest lucru s-a întâmplat uh, pentru că se dorește păstrarea de relații bune cu Rusia. Deci, iată că acest subiect nu s-a discutat. Georgia nu este un subiect de discuție. Și mesajul pe care am încercat eu să-l transmit în discursul și pe culoare a fost că, în general, se poate spune că complementaritatea dintre NATO și UE în Afganistan a fost un eșec. Vă amintiți uh, generalul german care s-a uh, întors din Afganistan uh, în semn de protest, contribuția noastră a fost foarte mică, nu a fost apreciată de NATO și așa mai departe. Și Libia este ultima, următoare șansă prin care putem uh, de a dovedi că Uniunea Europeană poate coopera și poate um, juca un rol semnificativ alături de NATO. Însă starea, de fapt, contrazice acest mesaj pe care am jucat eu să-l transmit, pentru că Uniunea Europeană se pare că nu este capabilă de a juca un rol important. Aceleași um, um, state sunt reprezentate la adunarea uh, NATO de persoane diferite, de la nivele diferite, care vorbesc uh, pe tonuri diferite. De deci, aceea să revin uh, la documentul Gualtierii în legătură cu um, crearea unei legături între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în domeniul securității și apărare, apărării, pentru că noi să avem îndrumări comune în domeniul securității și apărării, pentru că, iată, evenimentele din uh, sfera socială și economică și uh, criza pe care o traversează Grecia ne uh, distrag atenția. Europenii au o armată de 2 milioane de uh, soldați și trimitem acolo 20-40 de mii de soldați, care înseamnă practic că nici măcar nu avem o forță armată, suntem fără apărare. Această adunare uh, NATO a fost un pretext pentru a transmite un oarecare semnal de alarmă. Cred că comisiile sede, Comisia Sede ar trebui să facă o revizuire a dimensiunii securitate și apărare. Uh, pentru că unii spun că nu avem, de fapt, o politică de securitate și apărare comună. Faptele arată că ea, de fapt, nu există. Avem uh, un, uh, un alt reprezentant, uh, vicepreședinte, care există, dar care reacționează prea târziu la evenimente. Ceea ce așteaptă cetățenii de la Uniunea Europeană și de la NATO este să creeze un mediu sigur, de securitate. Și se va dovedi că dacă apare vreo urgență, să sperăm că uh, nu se va întâmpla așa, noi nu vom fi capabili să-i facem față și atunci se va termina cu construcția europeană. Îmi pare rău că sunt atât de pesimist în legătură cu acest subiect, dar... Domnul Teană care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să aduc în discuție un subiect pe care mi-am amintit acum. Sunt într totul uh, de acord cu domnul Sarius uh, Volski. Se vorbește foarte mult despre um, rolul Uniunii pe rolul său complementar, dar de fapt percepția reală este foarte negativă. Eu am participat la discuția privind uh, Afganistanul și atunci chiar și EUPOL uh, au fost criticat foarte dur de uh, un deputat estonian. Uh, Mulți sunt ostili implicării noastre. Din păcate, domnul Pașcu nu poate fi alături de noi, dar domnul Pașcu ne-a spus uh, și uh, mi s-a confirmat de către deputatul implicat, mi s-a confirmat că în grupul socialist, pentru că au avut loc uh, adunări de grup, uh, uh, a avut loc un uh, atac foarte direct în legătură cu rolul uh, deputaților europeni în ceea ce privește examinarea politicii de apărare de către un uh, membru uh, vechi al uh, Parlamentului Laburist. Uh, Domnul Pașcu a apărat uh, cu foarte mult uh, curaj rolul jucat de Parlamentul European în politica comună de apărare și securitate. Dar uh, e adevărat, britanicii conduc un fel de curent care este împotriva deputaților europeni. Eu am avut o discuție neoficială cu uh, președintele um, Comisiei de Afaceri Externe din, uh, dintr-un parlament național și uh, s-a vorbit despre faptul că 10% din adunarea NATO ar putea să fie deputați europeni. Eu am propus o sumă, o cifră ceva mai mare, uh, mai mare decât acești 15 deputați europeni care ar uh, corespunde celor 10%. Trebuie să discutăm acest subiect, uh, pentru că până când vom rezolva această problemă ne vom afla în continuare în impas. Dar vreau să spun că domnul Pașcu a apărat uh, foarte bine rolul deputaților europeni în grupul socialist. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Consideration of a draft... Următorul punct de pe ordinea de zi este vorba despre abordarea Parlamentului European în ceea ce privește implementarea articolului 9 și 10 în protocolul 1 al Tratatului de Lisabona cu privire la cooperarea parlamentară în domeniul PESC și PESA. Dragi colegi, la ultima reuniune am decis să pregătim o propunere de rezoluție care să conțină propunerea noastră de cooperare cu parlamentele naționale în ceea ce privește monitorizarea implementării PESC și PESA. Acest text a oferit, mi-a oferit un mandat foarte clar. Permiteți-mi să explic care este problema de fond și de unde a pornit această dezbatere. Ne referim la protocolul 1 al Tratatului de Lisabona, care se referă la rolul Parlamentului Național. Articolul 10 prevede următoarele. Posibilitatea de a organiza reuniuni cu omologii noștri naționali pentru a discuta probleme ce țin de PESC și PESA. Poziția noastră a fost una potrivit căreia s-a vehiculat mereu că o cooperare la acest nivel trebuie să fie una ca care să fim noi de acord, pentru că la același lucru se stipulează și la articolul 9 al aceluiași protocol. Se spune că în domeniul PESC și PESA tratatul ne conferă un rol foarte clar în monitorizarea acestor, implementarea acestor politici. Prin urmare, prezența noastră la reuniunile interparlamentare care tratează aceste teme ar trebui să fie acordată la rolul nostru interinstituțional. Domnii Brock, Gualtieri și Duff au pregătit un text care a fost distribuit ieri în versiunea în limba engleză. Este un text bazat pe alte texte adoptate în comisia noastră parlamentară, mai ales în ceea ce privește raportul Albertini și raportul Gualtieri, pe care le-am votat recent. Dacă vom vota în această dupămează, atunci domnul Albertini va merge cu acest text la plenară, sperând ca decizia finală a președinției să fie aceea de a include acest subiect pe ordinea de zi. Dau acum cuvântul celor care au contribuit la redactarea textului și declar dezbaterea închisă. Are cuvântul în primul rând domnul Brock. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar câteva completări de făcut la ceea ce ați spus dumneavoastră deja. Nu vreau să mă repet. Acum există o lipsă de consens între Parlamentul European și Parlamentul Național în ceea ce acest subiect. Și în cadrul Parlamentului Național există uh, o, și acolo o problemă în ceea ce privește COZAC. La COZAC se impune o cooperare a Parlamentelor Naționale cu participarea posibilă a participarea Parlamentului European. La această adunare interparlamentară, potrivit articolului 9, se spune clar că este vorba despre o poziționare comună uh, pentru cooperarea dintre Parlamentul Național și Parlamentul European. Asta impune o participare minimă a Parlamentului European. Parlamentul European nu trebuie să fie o delegație Uh, din cele 28. Este vorba așadar despre hmm, o răspundere asumată împreună cu ceilalți pentru dezbaterea ordinii de zi și așa mai departe. Deci trebuie să clarificăm faptul că cu tratatul de la Lisabona bugetul în ceea ce vește aparatul în alte reprezentante este la, se decide la nivel parlamentar. De cealaltă parte, când vine vorba despre acțiuni militare, parlamentele naționale sunt cele care au autoritatea bugetară. Deci, este vorba aici despre faptul că fiecare parlament trebuie să își asume răspunderea și trebuie să o ia în considerare în momentul în care se impune acțiune. În prezent, o serie de parlamente naționale nu înțeleg foarte bine ceea ce se stipulează în tratatul de la Lisabona. Se ajunge la probleme la Parlamentul European în această cauză. La ultima conferință a președinților, este vorba despre Troica, a reieșit acest lucru. Este așadar nevoie uh, de a clarifica încă o dată mandatul nostru. Aceasta se poate face printr-o decizie parlamentară, fiindcă la urma urmei este vorba despre o problemă ce vizează un termen mai lung, și anume cooperarea dintre noi și ceilalți. V-aș ruga așadar să ne asumăm o poziție coerentă, având în vedere că această problemă va fi transmisă mai departe și preștinției polone. V-aș ruga să intervenim la nivelul prietenilor noștri din Polonia, astfel încât să se elaboreze un compromis în ceea ce privește cooperarea dintre Parlamentul Național și Parlamentul European. Mi se pare important să intervenim pentru a nu mai exista neînțelegeri. Trebuie să ne poziționăm ca atare și de aceea îi rog pe colegi uh, să nu uite ce influență trebuie să exercităm noi ca și Comisie Parlamentară pe acest dosar. Trebuie să participăm foarte activ, fiindcă, iată, avem acum uh, posibilitatea de a face acest lucru. Și cred că pe, pe marginea acestui document ar fi important uh, să ne poziționăm cu toți. Este vorba despre documentul redactat de mine și de domnul Gualtieri. Domnul Gualtieri nu este în încăpere, prin urmare dau cuvântul domnului Daf. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător pentru faptul că comisia noastră a sprijinit opinia noastră a raportorilor. Rare ori mi-a fost dat să văd că rolul Parlamentului European este apărat într-o manieră plină de încredere politicoasă, dar și sistematică. Discuțiile anterioare uh, privitor la NATO arată că problema nu este limitată la COSAC. Este o problemă care apare la nivelul întregului spectru politic ce vizează parlamentele naționale. Nu, lumea nu are încredere, noi nu ne apreciază la nivel național. Așadar, aici nu este vorba pur și simplu de respectarea acestui protocol. Parlamentul European trebuie să fie respectat pentru faptul că noi dorim ca aici, de la Parlamentul, ca de aici, de la Parlamentul European, să fie îmbunătățită politica noastră comună în domeniul apărării și securității. Parlamentul European poate să ofere asistență la Consiliu pentru ca acolo să fie formulată o politică comună. Se propune o soluție la COSAC, însă aceasta nu va funcționa. Cel puțin uh, nu va funcționa pentru COSAC, fiindcă exclude îi exclude pe specialiștii din Parlamentul Național în ceea ce privește securitatea și apărarea. În plus, nu va funcționa nici pentru noi. Este așadar important să vedem că nu există un acord la ora actuală între parlamentele naționale și Parlamentul European. E important să îi încurajăm pe specialiștii noștri și pe cei de la COSAC pentru ca aceștia să continue și să găsească un acord între noi. Președintele Buzek ar aprecia să oferim o linie directoare uh, noi cei de la Comisia noastră parlamentară și la plenar. Spun acest lucru deoarece domnul Buzek este acum uh, vizat de președinția polonă. Sper așadar că în această după amiază să treacă acest raport la comisia noastră și sper ca cei de la conferința președinților să fie de acord cu faptul că avem de a face cu o procedură foarte importantă în acest caz. Așadar, este nevoie ca acest dosar să ajungă la plenar. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Urmează acum domnul Tanuc. Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut o trimitere vagă la acest subiect înainte și știu că pentru parlamentele naționale, în special pentru Parlamentul francez și Parlamentul britanic, se pare că este important ca noi să fim uh, o delegație obișnuită de șase eurodeputați. Eu am spus însă foarte clar acest lucru că și am spus-o unui uh, deputat care uh, este sensibil față de problema europeană și care dorește cooperare, am spus că este inacceptabil să avem doar șase eurodeputați. Este un lucru inacceptabil. Și atunci acesta m-a întrebat ce s-ar întâmpla cu marja propusă de acesta, deci anume de 10%, dacă am avea, să zicem, 15 participanți într-un număr total de 150 la această adunare. Grupul meu ar fi de, aco- ar fi de acord cu o astfel de propunere. Însă problema este că dacă numărul nostru ar crește, ar scădea numărul deputaților din Parlamentele Naționale, prin urmare s-ar nega dreptul de participare al unor deputați. Inițial, eu am vehiculat un număr care se ghida după formula următoare. Să luăm cele 27 de, de state membre, uh, să împărțim uh, la 750 și se va presupune total de 7700 și rezultatul ar fi, să zicem, 12%. Cel puțin uh, acesta este procentul pe care l-am obținut eu. Deci, dacă am reușit să stabilim uh, un număr total de 20 de eurodeputați, stipulând că acest număr va fi revizuit anual, poate că vom fi luați în serios de omologii noștri naționali. Acum, este important să nu uh, vehiculăm un număr nerealist. Sunt, sunt conștient de faptul că domnul Daf ar pre- prefera un număr de 30-40 de eurodeputați, însă teama mea este că s-ar întâmpla următoarele colegii noștri nici măcar nu vor participa. La unele reuniuni uh, cu deputații naționali am fost în situația jenantă de a avea în sală 7-8 eurodeputați, rândurile fiind goale, punându-ne într-o situație ridicolă. Deci, uh, putem să spunem că merităm o treime sau o pătrime din uh, totalul participanților, dar problema este că nu vom avea uh, rată 100% a prezenței. Este așadar important să uh, propunem o soluție fezabilă aici. Richard, omologul meu uh, din Parlamentul Britanic, a susținut că ei se tem ca reuniunile acestea să nu fie prea mult europenizate. Ei ar dori ca acestea să fie organizate uh, în parlamente naționale, potrivit președinției rotative sau la nivel sau uh, pe un sistem ad hoc în funcție de cine își declară disponibilitatea de a le organiza. Și cred că ar trebui să dăm dovadă de compromis aici, fiindcă eu nu insist neapărat ca aceste reuniuni să aibă loc la Parlamentul European, aici, la sediul nostru. Știu că unor eurodeputați ar conveni acest lucru. M-ar interesa acum opiniile lui Elmar Brock și ale lui Andrew în ceea ce privește Um, numărul eurodeputaților, fiindcă dacă este să ne potignim la această problemă, nu vom ajunge nicăieri. Urmează acum domnul Sarius Volski. Mulțumesc. Din cauza naturii speciale a uh, PESC și PESA, că avem două acronime, avem nevoie de ambele niveluri parlamentare, așa cum am tot spus și în alte discuții de contribuția ambelor niveluri parlamentare. Și întrebarea nu este cât de mulți oameni, ci efectiv cine va veni, care vor fi oamenii care vor veni din parlamentele naționale. Nu vreau să, evit, nu vreau să repet ce am spus uh, mai înainte. Sunt două surse membrii Parlamentului European și parlamentarii NATO, din țările membre NATO. Dar trebuie să fie oameni care să înțeleagă natura problemei. Mă gândeam că ar putea fi COFAC, să vă reamintesc ce este COFAC, Conferința Președinților Comisiilor de Afaceri Externe. Am participat și eu la ea în calitate de fost președinte al uh, AFET. Și o concluzie pe care o pot trage după aceste experiențe este că acest uh, COFAC e caracteristică din punct de vedere al perspectivei uh, Parlamentului Național în sensul că încearcă să reinventeze roata. Mi-aduc aminte fostul ministru, de, fostul ministru al apărării din Bulgaria, Pasi, Salomon Pasi, Uh, au început discuțiile cu cele mai bune uh, voi, cu cele mai bune intenții, încercând să reinventeze Parlamentul European. Ne știm că el există deja și când li s-a spus, au fost uimiți. Deci ei vreau să aibă misiuni comune de observare și să, să creeze de la zero ceva ce există deja. Deci important e nu numai câți oameni, ci și cine vor fi acești oameni. Și cei care vin la astfel întâlniri sunt absolut de acord că ar trebui să fie Parlamentul și Secretariatul. Nu am rezervările lui Charles Tannock. Ar fi important din ce sectoare ale Parlamentelor Naționale vin acești oameni trebuie să fie oameni cu o dublă funcție, să se ocupe de politica externă și de securitate și pentru NATO și pentru UE și în general, de să nu fie o separare și oamenii să nu știe, să nu știe stânga practic ce face dreapta. În general, cred că dificultatea de a ajunge la un acord vine dintr-o situație foarte tristă și anume că parlamentele naționale întotdeauna își uh, subliniază interesele lor egoiste de organizație și au o perspectivă doar pe termen scurt, le lipsește viziunea de care avem nevoie urgent, pentru că nu vom avea nimic operațional și legitim la nivel uh, parlamentar dacă nu amestecăm și nu fuzionăm nivelul național cu nivelul european și va trebui cumva să ne lăsăm la o parte sensibilitățile parlamentare, să le depășim și la fel ar trebui să facă și colegii noștri din parlamentele naționale. Așadar, pentru că, poate pentru că nu se menționează COFAC în acest raport, cred că dacă există un grup de oameni cu care să puteți vorbi și să faceți un fel de efort uh, pedagogic, să zicem așa, mai degrabă aceștia vor fi oamenii de la COFAC. Dacă eu ar fi să decid cine ar trebui să ia parte la această întâlnire între Parlamentul Naționale și European, eu aș zice că oameni selectați din comisiile de afaceri externe, apărare, delegațiile cu NATO și chiar proporțiile dintre aceștia ar trebui cumva să fie Uh, indicate și menționate ca să nu își depășească nimeni competențele, dar ei ar trebui să reprezinte gândirea uh, pe aceste domenii a parlamentelor uh, naționale. Sigur, nu e neapărat să fie doar COFAC sau... Dar ar trebui să implicăm acești oameni, în special cei care se ocupă cu relația cu NATO, dar și oameni care se ocupă de relația cu Uniunea Europeană și care cred că încă avem PESC sau PESA, pentru că mai citesc ziarele fără să știe ce se întâmplă de fapt în uh, viața reală. Vă mulțumesc. Președintele, mai sunt doi colegi, Bradner și uh, Ciuntis. Vă rog, domnul Brandner, doamna Brandner și după aceea domnul Ciuntis. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, aș vrea să spun că susținem abordarea domnului Brock și domnului Gualtieri și am discutat-o, evident, cu parlamentarii noștri național și majoritatea o uh, urmează și, și suntem în special de acord cu paragraful 2, cred că e un paragraf foarte bun. Vreau doar să-mi declar susținerea și închei aici intervenția mea. Domnul Ciuntis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O, îi țin locul doamnei Lusing, colega noastră care nu a putut participa la ședința noastră de astăzi. Comentariul nostru este că în această adunare parlamentară și în ce privește această cooperare parlamentară cu parlamentele naționale, trebuie să nu uităm că este nevoie să păstrăm sau să întărim rolul parlamentelor naționale. De ce spun asta? Pentru că, așa cum știți, problemele de politică externă și de apărare sunt încă de competența statelor membre, din nefericire. N-am înțeles uh, chiar bine unele elemente propuse în legătură cu uh, rolul Parlamentelor Naționale și al celui european. Există o problemă cu semestrul european economic. Se suprimă posibilitatea Parlamentelor Europene de a trasa politici economice și cred că începește subiectul uh, care ne interesează, nu putem permite să se întâmple același lucru, adică să fie suprimat. Așadar, conform protocolului 1 din articolul Sabona, articolele 9 și 10, noi considerăm că trebuie să existe controlul parlamentar al uh, PESC și al uh, PESA și că acesta trebuie să fie exercitat de Parlamentele Naționale și Parlamentul European cu următoarele condiții și vreau să insist asupra acestor lucruri, stimați colegi și stimate doamne președinte. Aceste adunări parlamentare trebuie să aibă dreptul juridic de a refuza sau accepta orice acțiune din domeniul PESA. În al doilea rând, această uh, adunare parlamentară prevăzută de articolul 10 al protocolului, repet, uh, și propunerea acesta inclusă și în proiectul de rezoluție, trebuie să aibă dreptul de a cere informații, de a trimite observatori și în cadrul misiunilor uh, PESA, și aș vrea să subliniez, stimați colegi, că trebuie să existe o procedură de control parlamentar total al Serviciului de Acțiune Externă Europeană, care, din păcate, ă, nu este organul executiv al PESC. Trebuie ca Parlamentul European să poată cere avize, rapoarte ă, din partea Comisiei și Consiliului. În fine, uh, după părerea noastră, această adunare parlamentară trebuie să poată avea posibilitatea de a adopta rezoluții obligatorii fără să limiteze drepturile Parlamentului Național în niciun fel. Și închei, dragi colegi, stimate doamne președinte, spunând că noi considerăm că nu trebuie să vorbim uh, de rău Parlamentele Naționale. Eu cred că trebuie păstrat un control real și colaborarea noastră nu poate să se desfășoare în detrimentul Parlamentelor Naționale și se mai pune o întrebare în această dezbatere. Cine va reprezenta Parlamentele Naționale? Eu uh, vreau să spun, pentru că reprezentarea Parlamentelor Naționale trebuie să fie una cât mai autentică Adică, dacă este posibil, trebuie reprezentate toate grupurile politice, pentru că de obicei uh, cele două mari grupuri politice și împart locurile și, prin consecință, uh, reprezentarea parlamentului național să zicem așa, nu acoperă toate punctele de vedere care există pe aceste subiecte. Și e vorba de opinii care sunt și puncte de vedere care sunt esențiale uh, dacă vrem să avem un rol adevărat pentru uh, organele alese, cum sunt Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc, domnule președinte. În regulă, nu mai sunt uh, alte cereri de intervenție. Aba da, domnul Sarius Volski încă o dată și domnul Daf. În regulă, și domnul Brock. Mai întâi domnul Volski, după aceea domnul Daf și la final domnul Brock. Așa cum spuneam, cred că nivelul uh, președinților parlamentelor naționale și nivelul COSAC nu este nivelul potrivit pentru această propunere. În al doilea rând, cred că concentrarea pe dimensiuni este o greșeală, pentru că nu trebuie să fie, această adunare parlamentară nu trebuie să fie o adunare reprezentativă care să voteze și să ia decizii, și asta înseamnă că dacă sunt trei membri din Malta, atunci delegația germană trebuie să fie de 10 ori mai mare. Deci să fie reprezentare proporțională după dimensiunea fiecarei țări. Eu încerc să conving Parlamentul polonez, Parlamentul Național polonez, ca să prezinte în timpul președinției, președinției sale, președinției poloneze, să prezinte ceva și mă uit la Silvio Gonzato. Ar fi nu COFAC, ci conferința președinților de afaceri externe, de apărare și relații cu NATO. Deci ar fi un COFAC extins. Să zicem că invităm din parlamentele naționale, din toate parlamentele naționale, indiferent cât de mare sau mică e țara respectivă, să zicem, doi președinți și vicepreședinții ai Comisiilor de Afaceri Externe, de Apărare și de, președinții delegațiilor NATO. Sigur, și ne putem ajusta și ne putem adapta. Dar să nu încercăm să creăm un, un corp reprezentativ care să fie cumva, să imite cumva propria noastră Constituție sau cum era odată Uniunea Europeană Occidentală, ci o instituție care să fie reprezentativă în ce privește gândirea principală pe domeniul securității și relațiilor externe și apărării. Poate am reușit să organizăm noi, AFET-ul, o astfel de întâlnire, fără vreo formalizare, să o considerăm un fel de consultare și să întrebăm ce ar trebui făcut mai departe. Pentru că dacă lăsăm totul la nivelul președinților parlamentelor naționale sau la nivelul uh, COFAC, uh, asta înseamnă că nu vom avea un rezultat prea curând. Însă, preocupările comisiilor de externe, apărare și delegațiilor NATO sunt aceleași ca și ale noastre și ei înțeleg golul și nevoia și urgența de a umple acest gol. Așadar, poate noi, Comisia AFET, am putea avea acest drept și această capacitate de a organiza astfel de întâlnire și să discutăm cu toți acești oameni <coughs> care sunt pe aceeași lungime de undă ca și noi, sau chiar dacă nu sunt pe o lungime de undă identică, au măcar același tip de sensibilități și competențe în domeniul uh, politicii externe, politicii de apărare, NATO, etc. Pentru că Punctul care îmi place mie spre despre de Francisca, a, ea a plecat. Doamna Brandner a plecat. Doamna Brandt ne spune că îi place punctul 2. Pentru mine punctul 2 e corect, dar e banal. Avem nevoie de cooperare interparlamentară. Cheia este punctul numărul 3. Regretăm lipsa de acord în conferința, la conferința președinților de parlamente naționale și suntem într-un impas. Deci pentru a depăși impasul, propun ca noi, afetul, să uh, organizăm o astfel de consultare. O să încerc să conving parlamentele naționale, uh, președințiile Parlamentului, Parlamentului Național din Polonia să coopereze, să se consulte, să facem ceva, să ieșim din acest blocaj și să nu considerăm, să nu continuăm acest uh, impas pentru că suntem, avem, trecem prin momente dificile. Mulțumesc, domnul Daf. Mulțumesc. Cred că domnul Sarius are absolută dreptate. Paragraful 3 e paragraful numărul 3. Paragraful cheie este paragraful numărul 3, unde spunem că nu există niciun acord. Și asta este problema cea mai urgentă pe care trebuie să o rezolvăm, pentru că la sfârșitul conferinței COSAC de la Budapesta, unde au participat mai mult parlamentari naționali. La sfârșitul acestei conferințe, așadar, s-a tras concluzia că discuția era rezolvată și că un COSAC specializat pe politici externe și de apărare era acceptat de Parlamentul European. Trebuie să spunem foarte clar că lucrurile nu stau așa. Cred că avem nevoie de timp ca să risipim ignoranța care persistă în parlamentele naționale în legătură cu rolul Parlamentului European și cu natura politicii comune de externe de apărare și securitate. Cred că avem nevoie de timp ca să recalibrăm NATO și pentru ca uh, doamna Ashton și domnul Van Rompuy să obțină niște succese, să arate că PESA funcționează și poate proiecta interesele europene la nivel global cu efecte foarte bune lucruri pe care încă nu le-am realizat, nu putem spune încă, uh, iată, funcționează. Cred că orice nouă formă de colaborare interparlamentară în aceste chestiuni trebuie să fie <clears throat> parțial reprezentativă uh, atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere al pluralismului pe care trebuie să-l manifeste Uniunea Europeană. Dar sunt de acord, de asemenea, cu domnul Sarizolski când spune că trebuie să aducem uh, oamenii care se pricep la acest domeniu și care au o experiență în acest domeniu și din partea noastră și din partea Parlamentelor Naționale. COSAC a decis, de fapt, să renunțe la COFAC sau COFAD sau cum se mai numește Uh, conferința președinților de comisii de apărare. Deci uh, și-a arogat puterea de a lua decizii fără o consultare suficientă în cadrul Parlamentelor Naționale. Așadar, vom avea o problemă în a resuscita o negociere constructivă pe această chestiune, dar trebuie să încercăm să încurajăm pe cât putem. Și cred că rezoluția aceasta face acest lucru. Lui Charles Tannock i-aș spune că insistența britanicilor că nu se vor întâlni cu nimeni în clădirea Parlamentului European este complet absurdă și copilărească și scumpă. Costurile de a găsi un, uh, o clădire care să fie potrivită pentru dimensiunile unei conferințe multilingvistice sunt extraordinare și nu multe parlamente naționale vor putea să-și permită acest lucru. Britanicii pretind că orice nouă organizație ar trebui să se întâlnească în, în clădirea Consiliului la Justus Lipsius, ceea ce e absurd, pentru că în acea clădire nu există o sală de dimensiunile acele care ne trebuie nouă. Deci cred că este o atitudine penibilă, meschină și deplorabilă din partea britanicilor, care nu face decât să uh, expună uh, lor pentru Uniunea Europeană. În ce privește dimensiunile reprezentării, nu cred că ar trebui să fim prea obsedați de asta, dar cred că numărul de șase este ridicol și că nu putem accepta o astfel de cifră. 20% din 162 înseamnă 32,4 membri ai Parlamentului European. Asta Mi se pare o cifră respectabilă, în special uh, partea de după virgulă 04 și cu siguranță asta ar, inclu- ar permite inclu- și includerea unui conservator britanic, fără niciun dubiu, și a unui membru GUE NGL. Ultimul intervento, il colega Brock, prego. Urmează acum domnul Brock. Mulțumesc. Văd că Există sprijin amplu pentru această poziționare, nu stabilim clar cifra, dar uh, am zis că plecând de la... Uh, am zis că ar trebui să fie o treime. Însă, până la urmă, dacă avem patru reprezentanți per parlamentele, Parlament Național, uh, Sigur că nu putem să avem 27 de eurodeputați. Dacă într-adevăr este să avem 6, atunci acest număr trebuie să fie raportat procentual la numărul celorlalți. Sunt, nu sunt de acord cu domnul Sarezovski când acesta spune că ar trebui să fie o reuniune a președinților și asta din două motive. În, în primul rând, uh, cei de la Parlamentele Naționale care vin aici nu sunt președinții pentru că nu e rolul cel mai important, ci ci uh, reprezentanții grupurilor politice. Deci ar trebui să fie o reuniune la care să poată participa și oameni din grupările politice mai mici, să fie reprezentată toată lumea din spectrul politic, fiindcă doar atunci are sens să avem o asemenea reuniune. Nu ar trebui să venim cu justificări instituționale, ci ar trebui să lăsăm pur și simplu la latitudinea Parlamentelor Naționale să numească pe cineva pentru a participa, așa cum facem și noi cei de la Parlamentul European. Aș mai avea poate încă două observații de făcut, uh, rezultate din urma discuției. Am, le-am preluat tot de la domnul Sarius Volski. Nu cred că ar trebui să implicăm COSAC. Nu, poate ar trebui de la punctul 3 să eliminăm ultima propoziție ca să nu existe dubiu. Nu este vorba despre ce face sau ce nu face COSAC. Pur și simplu trebuie să ne referim la COSAC pentru a nu apărea nelămuriri. Domnul Sarezovski are dreptate aici, fiindcă cu ce a spus. Alt punct se referă la faptul că se vehiculează acordul se vehiculează un acord între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, tot la punctul 3. Deci, mergem pe ideea acordului, nu-i așa? Este vorba despre drumul consensului între Parlamentul European și Parlamentele naționale, de aceea rugăm președinția polonă să țină cont de doleanțele noastre aici. Mulțumesc. Colega Daf? Yes, uh, I certainly agree. Sunt de acord cu Elmar în uh, a doua observație pe care a făcut-o. Cred că a rezumat foarte bine ce încercăm noi să facem, ce încercăm noi să îmbunătățim. Deci ajunge la un acord între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. În legătură cu prima sa propunere, și anume eliminarea acelei trimiteri politicoase la COZAC, eu nu sunt foarte convins că aceasta ar fi calea cea mai diplomată. La sfârșitul reuniunii, Cozac a tras concluzia că avea să exploreze în continuare aceste uh, moduri de acțiune și uh, cred că o abordare mult mai diplomată ar fi să recunoaștem acest lucru. L'ultima parola al colegă Brock. Da, ich, uh... Domnul Brock, ultimul intervenient. Îl înțeleg foarte bine pe domnul Daf. Am uh, suferit împreună la reuniunea de la Budapesta, însă Cred că lucrul cel mai politicos uh, pe care am putea spune despre Leonea că ar fi să tăcem din gură, de fapt. Se spune însă că uh, după reuniunea de la Budapesta, după modificarea regulamentului de procedură, Coza ar rămâne baza de uh, tratarea acestui subiect. Cel puțin asta spun deputații britanici. Dar ar trebui să nu ne exprimăm deloc pe acest subiect, fiindcă e foarte clar că nu e cazul, mai ales că nu vrem ca COSAC să ocupe rolul acesta aici. Brock has a lot more Elmar Brock uh, are mult mai multă experiență decât mine în acest domeniu, pentru că e mult mai bătrân. Sunt pregătit să accept această propunere. Haideți să eliminăm această ultimă frază. Dragi colegi, spune președintele, nu vreau să încep acum o dezbatere în legătură cu biografia sau vârsta domnului Brac sau DAF. Eu sunt mai, uh, cu mai multă experiență, spune domnul Brock, dar nu sunt mai bătrân. Grazie per il vostro contributo e eh, la... Mulțumesc foarte mult pentru contribuții, spune președintele. Până la ora 11 suspendăm sesiunea, la ora 11 ne reunim la uh, ședința biroului, care va dura probabil până la 11.30. Vă amintesc că astăzi votăm textul și pentru că nu avem timp să venim cu amendamente în scris, eventualele amendamente vor fi orale și vor fi votate în această după amiază când votăm întregul text. Mulțumesc foarte mult!